Mulțumesc foarte mult, Teresa. Încheiem punctul acesta. Îți mulțumim pentru prezența ta aici, la comisia noastră, în calitate de raportor. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu doamna Pio Oberoi, din partea înaltului uh, comisariat pentru drepturile omului. Bun venit aici și voi trece la limba engleză. Meeting. As I was introducing the exchange of views. După cum am spus, o să avem un schimb de opinii cu Pia Beroi din partea um, ICNUR și cu Sandy Blanchet, care nu știu dacă a sosit. Încă nu, încă nu. Deci vom avea un schimb de opinii și cu Sandy Blanchet, directorul UNICEF. Dumnezeu se ocupă de relațiile cu instituțiile UE și de uh, pactele globale pentru migrație și drepturile uh, pentru migrație și refugiați. Spun bun venit vicepreședintei Comisiei uh, Libe, care și tuturor colegilor din Comisia Libe care participă la acest schimb de opinie. În, în, în septembrie 2016 a fost organizat un summit la nivel înalt pentru a discuta uh, problema migrației la nivelul uh, șefilor de stat și guvern. Parlamentul European a fost prezent la uh, summitul din New York respectiv uh, cu reprezentanți din partea Comisiei noastre și Comisia Libă. A fost ad, a, adoptată o declarație a, care se referă la necesitatea a, adoptării a două pacte globale privind migrația în anul 2018 și de atunci am acordat o atenție deosebită negocierilor interguvernamentale. Am organizat mai multe schimburi de, de opinii cu înalți reprezentanți uh, din partea Organizației Națiunilor Unite. Săptămâna trecută, Parlamentul European și-a exprimat poziția prin intermediul unei rezoluții în care se precizează foarte clar că dezvoltarea unei guvernanțe globale merge mână în mână cu protejarea drepturilor refugiaților și uh, migranților și, în mod special, a celor mai vulnerabile categorii copii. Copiii sunt uh, recunoscuți ca fiind o prioritate transversală și acesta este motivul pentru care astăzi le, dedic- le de- dedicăm uh, drepturilor minorilor discuția de astăzi și dau cuvântul acum doamnei Pia Oberoi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, aș dori, aș, aș dori și eu să vă spun bun venit la uh, acest schimb de opinii în numele Comisiei uh, Libă pentru a discuta um, tema pactelor globale ale ONU privind migrație și refugiații. Mulțumesc uh, pentru prezența consilierului OHCHR pe probleme de migrație și drepturile omului. Mulțumesc pre- pentru prezența reprezentațiilor Serviciului European de Acțiune Externă. Tema pactelor globale privind migranții și refugiații este foarte importantă pentru uh, Parlamentul European pentru a ne achitat de angajamentele pe care le-am, ni le-am uh, luat uh, în acest domeniu. După cum ați spus deja, săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care își exprimă sprijinul vis-a-vis -vis de procesul uh, desfășurat în cadrul ONU. În acest sens, rezoluția regretă de asemenea decizia administrației SUA de a pune capăt participării la negocierea unui pact global privind migrația. Cu toate acestea, în rezoluție se recunoaște faptul că acest lucru oferă Uniunii Europene oportunitatea de a își asuma un rol de lider uh, și statelor membre de a vorbi la unison pentru crearea unui uh, regim internațional de gestionare a migrației. Vă mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul primei invitate, doamna Oberoi. Aveți cuvântul maxim 10 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la acest uh, schimb de opinii de astăzi. Excelențe, doamnelor și domnilor, așa cum a spus în altul comisar pentru drepturile omului în uh, scrisoarea deschisă adresată tuturor statelor membre la începutul negocierilor uh, pentru pactele globale, ne aflăm la o răscruce de, de drumuri. Trebuie să ne asigurăm că ajungem la un regim global care să gestioneze migrația într-un mod uman. Drepturile omului se află la cent- în centrul declarației de la New York, statele membre ale ONU s-au angajat să lupte împotriva abuzurilor și exploatării de care suferă refugiații și migranții. Recunos, recunoaștem faptul că refugiații și migranții au um, drepturi. Um, trebuie să înțelegem că există în continuare um, lacune de cunoaștere a situației acestor, uh, acestor drepturi. Deci trebuie să vedem cum putem evita apariția, uh, apariția acestor lacune, cum putem să uh, ne asigurăm că există o complementaritate între cele două pacte. Apoi, trebuie să găsim o discuție, să discutăm într-un mod cuprinzător protejarea drepturilor economice, sociale și culturale. Apoi trebuie să înțelegem care, cum, vor, cum vor arăta soluțiile în acest uh, compact global pentru migrație, concentrându-ne mai, concentrându mai ales pe uh, crearea, necesitatea creării unor canale de, legale de a intra într-o țară de a, și de a rămâne în țara, uh, de a rămâne în țara respectivă. Este foarte dificil să facem o diferență între migranți și refugiați. După cum se recunoaște în declarația de la New York, cei care sunt în mișcare se confruntă cu provocări uh, comune și se cu vulnerabilități similare. Poate că migranții într-o situație vulnera- vulnerabilă nu se pot bucura de același regim de protecție, însă nu putem să ajungem la concluzia că singurele motive ale migranților ar fi cele economice. De fapt, termenul de migrant economic nu reflectă întotdeauna motivele complicate care stau la uh, baza deciziei luate de o persoană de a-și părăsi uh, țara. Deseori, uh, definiția refugiaților este prea uh, strânsă. Este vorba uh, de ignorarea, de exemplu, uh, a situației disperate în care se află unii migranți și, din păcate, nu putem, nu înțelegem o mare parte a membrilor societății noastre care sunt lăsați în urmă. Este vorba de oameni care își părăsesc țara din necesitate, nu dintr-o alegere uh, proprie. Pentru unii dintre ei este imposibil să se întoarcă, să se întoarcă la acasă. Unii uh, fug din calea uh, sărăciei, din calea uh, Um, încălcării drepturilor omului, din calea uh, schimbărilor climatice sau din motive care combin to- toți, acești, uh, uh, toți acești factori. Migranții pot să se afle într-o situație riscantă datorită situației personale, pot fi uh, oameni în vârstă, femei însărcinate și OHCHR în parteneriat cu alte agenții ONU a început să dezvolte un set de orientări uh, generale operaționale care să asiste statele membre ale ONU pentru a face față uh, situațiilor uh, specifice acestor persoane vulnerabile. Statele, de exemplu, pot să um, adopte o strategie care să fie dedicată salvării vieților, să pot de asemenea să introducă mecanisme să pună la dispoziție resursele necesare pentru ca uh, situația juridică a tuturor uh, persoanelor să fie uh, stabilită cât mai repede. Și în al treilea rând, prin a pune la dispoziție canale accesibile pentru cei care au în fața lor obstacole de nedepășit în calea întoarcerii acasă. Principiile care ar trebui să fie respectate se referă la respectarea drepturilor tuturor persoanelor uh, mobile. Solicitanții de azil și migranții fără documente uh, se află într-o situație uh, de, uh, de mare risc de a fi uh, discriminați și uh, ar trebui să fie puse la dispoziție resurse maxime pentru fiecare, de către fiecare stat uh, care a semnat uh, această convenție. Convenția impune un număr de obligații cu efect imediat, de exemplu, nivel esențial uh, al tuturor drepturilor ar trebui să fie garantat în orice moment. Chiar și când resursele sunt uh, puține, membrii vulnerabili a unei societăți, cum ar fi migranții fără documente, trebuie să fie protejați. Din acest punct de vedere, comitetul nostru a uh, văzut că costul uh, programelor țintite pentru a proteja drepturile unor asemenea grupuri nu trebuie să fie în mod neapărat prea mari. Autoritățile de stat trebuie să pună la dispoziție acces la îngrijire medicală, la alimente și așa mai departe. Cu toate acestea, um, cadrul drepturilor omului nu uh, cere statelor să ofere asistență socială, de exemplu, însă le cere să reflecte la posibilitatea furnizării unor uh, uh, drepturi, cum ar fi lipsa discriminării în accesul la diferite servicii, măsuri practice și operaționale pentru a garanta accesul la servicii, de exemplu, introducerea unor, unor măsuri de a separa activitățile de respectare a legii de furnizarea de servicii publice. Statele pot să adopte strategii sau planuri de acțiune privind serviciile de, de sănătate care să țină seama de situația specifică a, a migranților. În a treilea rând, aș dori să mă refer la posibilitatea creării unor canale legale de migrație care să țină seama de situația familiilor și de necesități, necesitățile uh, umanitare. Lipsa unor asemenea canale legale periclitează și mai mult uh, existența uh, migrațiilor. Persoanele care sunt sărace, care sunt uh, marginalizate, care sunt discriminate datorită sexului, datorită uh, Uh, vârstei sunt afectate în mod uh, disproporționat de lipsa unor asemenea canale uh, legale de migrație. Salutăm faptul că în obiectivul 5, Pactul Global pentru Migrație, cere statelor membre ONU să adopte canale de migrație legală care să reflectă situația de pe piața muncii, de exemplu, care să optimizeze reîntregirea familiei și să faciliteze respectarea drepturilor omului. Compactul ar trebui să încurajeze statele să um, regularizeze într-o într-un răstimp rezonabil de timp statutul migranților ilegali și în același timp să Uh, renunță la concentrarea uh, exclusiv asupra uh, returnării migranților, pentru că dacă acest lucru va fi continuat, uh, nu va face decât să repete acest ciclu nefericit al migrației ilegale. Toate statele sunt uh, responsabile pentru a găsi soluții, să găsească mecanisme adecvate pentru a oferi statut legal migranților care nu pot să se întoarcă acasă. Ar trebui să fie oferite uh, protecții pornind de la principiul nereturnării. Există diferite soluții, cum ar fi, de exemplu, oferirea unor uh, vize umanitare sau în funcție, în funcție de pregătirea profesională a, mig- a migraților. Și când se recurge la returnări, uh, uh, migranții ar trebui să aibă acces la căi de atac împotriva acestor decizii. Și în, uh, con- în concluzie, compactul global trebuie să se concentreze mai mult pe sistemele uh, guvernanței migrației, pe politici uh, structurale și sistemice pentru că vedem că există vulnerabilități și riscuri uh, vis-a-vis -vis de drepturile omului în zilele noastre. S-ar trebui să aducem, um, să ne aducem uh, aminte de faptul că situația de la frontierele uh, Europei a fost cea care a dus la stârnirea acestei dezbateri privind compactul privind un pact uh, global și Europa ar trebui să aibă un rol uh, central în uh, aceste negocieri și nu să se retragă pe o poziție prea timidă. Înaltul altul, comisar a cerut statelor membre ONU să fie mai hotărâte în acțiunile lor și pactele globale sunt o posibilitate de a reîncadra discursul public privind migrația și azilul și să demonstrăm în cuvinte și în acțiune că noi cu toții, cetățeni și migranți, avem mai multe în, uh, lucruri în comun decât în uh, cele care ne despart. Vă mulțumesc, doamnă Oberoi. Între timp sosește și doamna Blanchet. Și nu știu, poate putem avea o primă rundă de întrebări, doamnă Vergea, sau nu, la sfârșit. Bine ați venit, doamnă Blanchet. Sunteți director uh, UNICEF, vă ocupați de uh, relațiile cu, institu- cu instituțiile, mă. veniți de la uh, conferința cu Siria. Nu, eu înlocuiesc pe doamna Blanchet, dar Veți lua cuvântul în numele doamnei Blanchet. Da, sunt sigură că veți avea o intervenție foarte interesantă, maxim 10 minute. Welcome everyone for this session and thank you for the invitation. Uh, mă bucur că sunt aici, vă mulțumesc pentru invitație. O să vorbesc despre compactul global privind refugiații și migranții, despre oportunitățile pe care le aduce acesta despre posibilitatea de a continua anumite bune practici, așa cum există ele în anumite state membre. În privința migrației avem deja soluții bune în statele membre care ar putea și ar trebui să fie extinse într-un cadru global. O să vă prezint câteva cifre și să fac câteva comentarii în legătură cu, în mod specific, situația copiilor 50 de milioane de copii au migrat peste hotare sau au fost uh, forțați să părăsească uh, domiciliul, dar asta este doar vârful icebergului, pentru că nu îi punem la socoteală pe copiii migranților, părinții deci, care au plecat lăsând în spate pe copiii lor, nici pe cei care au fost rămutați intern. Uh, Migrația înseamnă instabilitate, violență sau este și produsă de acestea, dar știm foarte bine că copiii sunt uh, foarte afectați de asemenea. Oricare ar fi motivul pentru care copiii migrează, indiferent de unde se duc și de unde vin și unde se duc, copiii rămân copii. Asta trebuie să nu fie uitat că e vorba de refugiați sau de migranți care documente de identitate sau nu, fiecare copil are dreptul la protecție conform Convenției UNICEF, fără excepție. Și toate guvernele au datoria de a proteja, îi proteja pe toți copiii pe teritoriul său, indiferent de origine. Deci acest Global Compact este o ocazie bună și un bun cadru de cooperare pentru mobilitatea umană în următorii 10-15 ani o să vorbesc uh, despre situația copiilor, principalele aspecte aflate în discuție actualmente, în primul rând extinderea canalelor de migrație legală, precum și uh, statutul copiilor. Sunt lucruri care vor afecta uh, soarta migranților copiii în continuare. Dacă nu există căi uh, legale de migrație, atunci copiii -au, nu pot decât să o ia pe calea migrației pe căi uh, periculoase. Și, bineînțeles, copiii au dreptul de a fi alături de familia lor. Când nu pot să o facă, sunt, bineînțeles, uh, vulnerabili. Orice copil migrant are dreptul la viață de familie fără discriminări și nu trebuie ca unitatea familială să fie distrusă. Pentru că da, dacă așa se întâmplă, riscurile pentru copil uh, cresc. Avem un sistem eficient. Dacă am avea un sistem uh, eficient de reunificare familială, retrăgire familială atunci asta ar face viața mai ușoară pentru toată lumea, inclusiv pentru copii. Așa cum s-a spus aici, uh, compactul global se referă la acest fenomen al uh, între reîntregirii familiale și dorește să fie mai multe discuții în legătură cu uh, posibilitățile legale de migrație pentru copii. Um, apoi alternative față de detenție sau încarcerare în cazul copiilor. De ce această reținere în închisoare este Uh, dăunătoare pentru copil. Așa cum am spus, astăzi peste un milion de copii sunt în închisori astăzi, pe plan internațional. Uh, marea majoritate din pricina statului lor de migrant. Închisoarea înseamnă uh, un impact foarte negativ asupra dezvoltării și sănătății copiilor. De ce nu se pune practică, uh, capăt acestei practici atât de negative a detenției copiilor. Sunt mai multe argumente. Unii spun că ei vom închide în închisoare pe copiii migranți numai în ultimă instanță și numai atunci. Însă posibilitatea ca acești copii să intre în închisoare, chiar și ca măsură de ultimă instanță, este de aplicat, așa cum se spune în convenție, uh, Uh, se referă la contextul infracționalității juvenile și nu în contextul imigrației. Uh, alt argument spune că e mai rău pentru copii să fie în afara închisorii decât să fie în închisoare, dar există foarte multe dovezi care spun contrariul. Avem statistici și avem studii care arată că există alte metode de încadrare din partea comunității, așa mai departe, care sunt mai bune și mai ieftine decât uh, închisoarea. Metode mai bune și care funcționează în cazul copiilor. Un alt argument uh, spune că alternativele la închisoare sună bine, dar nu sunt eficiente, pentru că uh, ei consideră că uh, închisoarea sau detenția este, are aspecte pozitive. Din potrivă, există alternative la detenția copiilor uh, cunoscute și în Europa, de pildă Malta a făcut așa ceva, dar și în Italia s-a dat o nouă lege referitoare la minorii neînsoțiți, o lege care a fost adoptată anul trecut și care reduce foarte mult cazurile în care un copil poate să fie băgat în închisoare și, și acest compact uh, global se uh, concentrează pe aceste alternative la detenție pentru că sunt uh, alternative mai ieftine, mai bune și mai sănătoase pentru copil. Însă ne trebuie un plan de acțiune care să ne arate modul în care treptat vom încerca să eliminăm tot mai mult recursul la detenția minorilor. Apoi, cum să se întoarcă copiii uh, în țara lor în mod uh, conform uh, drepturilor umane? Compactul global vorbește despre faptul că fiecare copil trebuie să fie evaluat în sensul interesului său superior înainte de a fi returnat, eventual. Există niște precondiții legate de returnarea acestor copii de, acestea depind de nivelul procedurii. Dar orice ar fi, aceste valori trebuie să aibă loc. Dincolo de modul în care se, vor, se determină uh, interesul suprem al copilului, ar trebui să avem și niște standarde care ne se permită returnarea voluntară a copiilor în țările lor de baștine. Și E vorba de un uh, compact global, uh, un instrument internațional și aici uh, Uniunea Europeană, statele membre, Parlamentul dumneavoastră pot să aducă uh, un element de ambiție, de leadership în protecția drepturilor umane și să vorbească despre proiectul european, despre modul în care se poate coopera. Uh, pe plan internațional pentru a rezolva aceste probleme. Este clar că migrația și deplasarea forțată sunt fenomene care nu vor dispărea, însă trebuie să le gestionăm într-un mod mai bun și să luăm niște măsuri astfel încât aceste lucruri să se petreacă mai bine pentru, uh, atât pentru uh, comunitățile gazdă cât și pentru țările de origine. Acest uh, compact este ocazie de a extinde cumva uh, um, experiența europeană, de a o transpune pe plan internațional și, un Euro- uh, și știm bine că este, migrația este foarte importantă astăzi în Europeană, dar Trebuie spus că și ceea ce se petrece pe plan internațional ca și negocieri se va reflecta asupra tuturor țărilor, până la urmă, chiar și în Europa. De pildă, uh, textul uh, de față vorbește despre detenția copiilor în anumite condiții sau condamnă uh, folosirea mult prea sistematică la aceste forme de detenție. Deci sunt lucruri care apoi se reflectă și care trebuie să fie uh, îmbrățișată de ceilalți actori internaționali. Deci încurajăm Uniunea Europeană să se angajeze în continuare în mod pozitiv în aceste contexte internaționale și dacă îmi permiteți câteva mesaje specifice pe care le adresez parlamentarilor europeni. Sunteți colegislatori uh, pe problema bugetului și sunteți direct implicați în lupta pentru drepturile omului și uh, ar trebui să vă luptați pentru a avea un capitol special dedicat în bugetul sau noul cadru financiar multianual dedicat uh, acestei probleme acțiunile europene trebuie să se repercuteze și pe plan internațional și suntem convinși că cu ajutorul dumneavoastră protecția copiilor va căpăta noi dimensiuni pe plan internațional în anii viitor. Vă mulțumesc! Bun venit, doamnă Blanche. În sfârșit, ni l-ați, v-ați alăturat nouă. Doriți să spuneți ceva acum, mai încolo? Acum. Mulțumesc foarte mult. Mă numesc Sandy Blanche. Sunt director uh, UNICEF aici la Bruxelles. Îmi pare rău că uh, am întârziat, am fost la conferința pentru Siria și am aflat atunci, acolo de ce copiii din Siria părăsesc țara și pe unde o apucă, care e călătoria lor, care aduce spre Liban, Turcia, uneori în Europa și, din păcate, ni se reamintește în continuare cauzele foarte triste ale acestor plecări ale copiilor. Luna trecută, la un Uh, Consiliul ONU de uma, uh, pentru ajutor umanitar a emis sau a produs o rezoluție la adresa deci, statelor uh, ONU în care se spune că în acest context copiii nu trebuie să fie supuși detenției și e foarte bine uh, că uh, această declarație pe care un reprezentant al UE a făcut-o la ONU să fie urmată și de măsuri concrete aici în Uniunea Europeană pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, doamnă Blanchet. Acum dau cuvântul uh, membrilor noștri. Doamna Vergia a cerut primul, prima cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentări. Aș spune în introducere că eu am, cerut cu, am citit cu mult interes uh, raportul secretarului general al ONU. Mi-a plăcut titlul uh, în care se spunea ca migrația să fie benefică pentru toată lumea. Și mi-a plăcut că ați spus că Uniunea Europeană ar putea să fie vârful de lance al acestui proces, cu condiția să știe să folosească bunele sale practici și să nu păgubească prin uh, etnocentrism uh, și să nu uităm nici statisticile care trebuie citite în mod global. Mă bucur astfel că rezoluția Parlamentului European plasează în acest context o serie de, de astfel de date și cifre și să nu uităm că noi reprez, reprezentăm al doilea uh, continent de emigrație pentru că 80 de milioane de migranți uh, la scara continentului asiatic înseamnă un lucru, iar 50 uh, de milioane de emigranți dinspre Europa înspre alte continente la, plasați la scara populației europene reprezintă altceva. Deci cred că trebuie să plasăm aceste cifre într-un context cât se poate de global. Un alt lucru care m-a frapat și pe care l-aș menționa aici se referă la folosirea măsurată a cuvintelor. Când vorbim despre migranți, să nu uităm că majoritatea dintre aceștia sunt migranți uh, care se deplasează mult cât se poate de legal, dar din ce în ce mai mult asociem uh, migrația cu un fenomen uh, ilegal, neregulat. Încă o dată, suntem influențați de atmosfera înconjurătoare, de un anumit discurs, pentru că dacă nu facem, uh, dacă facem acest lucru, uităm ce înseamnă migrația globală, care în general reprezintă o șansă și o bogăție pentru fiecare, în mod individual, cu condiția ca să existe căi de migrație sigure și mă bucur că s-a spus aici că o pătrime din uh, lucrătorii care sunt forțați să lucreze sunt, de fapt, migranții care nu sunt în situație legală, deci lucrurile acestea trebuie regândite. Pe de altă parte, ca și reprezentanta Franței, uh, nu pot decât să uh, deplâng legea recent adoptată la adunarea națională din Franța, care reconfirmă posibilitatea ca copiii să uh, fie închiși în închisoare. S-a invocat chiar interesul superior al copilului ca copilul respectiv să-și regăsească mama în închisoare. Sunt uh, întristată de această situație. Mi-ar place să uh, înțeleg uh, cum se poate ca un interes superior al copilului să însemne închisoarea. Eu cred că depășim niște limite pentru că se invocă acest interes al copilului pentru a justifica niște politici care, îmi pare rău că trebuie să o spun, sunt politici de represiune. Mulțumesc foarte mult, doamna Vergea. Urmează doamna Björk. Uh, tar och svenska, om det är Okay. Mulțumesc. Să venta lite. Am să aștept un pic ca toată lumea să-și pună căștile. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Eu lucrez la Comisia LIBE, la reforma pachetului pentru azil și urmăresc îndeaproape uh, toate aceste chestiuni care țin de Pactul Global pentru Migrație și Refugiați. Și trebuie să spun, așa cum au făcut-o deja colegii mei aici, sunt uh, îngrijorată în legătură cu paradigma pe care o folosim aici, nevoia de a controla și de a gestiona tot timpul. Uh, pentru că um, această viziune este una foarte îngustă la nivelul european, și are niște limite foarte clare pentru ceea ce facem noi aici. Este uh, rezonabil pentru noi să impunem altor țări uh, tot felul de condiții pentru a mm, ridica ziduri sau a impune bariere pentru ca uh, alt, persoanele de acolo să nu-și părăsească țările. Ah, deci cred că această idee a Europei ca o închisoare nu este o idee prea bună și n-ar trebui să o acceptăm, ar trebui să o punem sub semnul întrebării. Așa cum spunea și colega mea, Marie Cristin, am reușit să adoptăm o rezoluție aici la Parlamentul European pe tema Pactului Global pentru Migrație și în acea rezoluție subliniam importanța drepturilor omului. Vorbim mereu despre uh, drepturile copiilor, drepturile lucrătorilor migranți și cred că rezoluția în sine era una bună. Însă problema rezoluției era legată de elementele care nu erau incluse în ea. Practic, nu exista o coerență între legislația în vigoare de aici și legislația care se utilizează în alte părți. Dumneavoastră înțelegeți foarte bine ce se întâmplă cu reforma sistemului de migrație. Dacă vorbim despre căi legale de migrație, este un lucru pe care Parlamentul l-a cerut de foarte mult timp, de nenumărate ori și se pare că nu ne-a adus nicăieri. Pentru că Iată uh, că vedem de fiecare dată cum se impun restricții dacă vorbim despre accesul la sistemul de securitate socială, la sănătate, la servicii fundamentale, până și la educație, vedem că accesul este redus, nu crescut. Dezbaterea în ziua de astăzi se face în cadrul revizuirii Eurodacului și uh, gradul de impunere uh, utilizat uh, față de uh, copii, ce înseamnă uh, oare? Mă gândesc dacă Parlamentul va vota acest lucru și mă scuzați că am trecut din nou la engleză. La momentul acesta uh, se luptă pe acest uh, dosar al uh, detenției copiilor și este o luptă pe care nu trebuie să o pierdem în niciun caz. Deci, e adevărat că sunt anumite elemente la care e nevoie de mai multă claritate și lupta pe care trebuie să o dăm la nivelul politicilor interne este una foarte însemnată, pentru că altfel nu vom fi credibili și va veni momentul în care vom resimți uh, consecințele și la nivelul muncii externe a UE din cauza regulilor pe care le impunem la nivel intern. Deci va trebui să creștem acest grad de coerență internă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Björk. și pentru că nu mai uh, văd niciun coleg care să fi cerut să ia cuvântul, am să dau cuvântul reprezentantului SEAE, domnul Jonathan Head, care este șeful Departamentului pentru Relații Multilaterale. Aveți cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru invitația la dezbaterea atât de importantă de astăzi. Dezbatere în care este implicat în altul comisariat și UNICEF-ul, organisme cu care uh, comunicăm în mod constant pe aceste teme. Salutăm interesul comisiei dumneavoastră pentru a monitoriza de aproape felul în care evoluează cele două uh, elemente, pactul pentru migrație și uh, celălalt și faptul că s-a uh, adoptat o rezoluție săptămâna trecută de către Parlament, rezoluție care confirmă încă o dată nevoia de cooperare strânsă cu Parlamentul European. Migrația este o chestiune globală. Un achii comunitar important pentru UE, declarația uh, de la New York a fost uh, semnificativă în acest sens, incluzând solidaritatea, responsabilitatea partajată, multilateralismul și angajamentul clar și toate acestea sunt principii esențiale pentru a avea un cadru global pentru migrație. În ultimii ani, Uniunea Europeană a construit o strategie pe termen lung care se baza pe parteneriat și solidaritate pentru a face față deplasărilor forțate și migrației. În primul rând, obiectivul era salvarea vieților omenești, protecția refugiaților, a migranților, lupta împotriva traficului cu persoane și crearea de noi căi legale pentru a ajunge în Europa. Statele Unite a, a, a implementat uh, noi Uniunea Europeană a implementat noi instrumente care se centrează pe aceste obiective și a avut o abordare uh, coerentă și globală pentru politica migranției cu rezultate pozitive și dorim ca aceste rezultate să se traducă și în uh, cadrul pactului global. Cooperarea cu organizațiile internaționale este esențială și exemplară pentru parteneriatul pe care ne dorim la nivel global. Pactul global reprezintă o oportunitate pentru a vedea cum putem asculta nevoile altora și a ține cont de ele. Ele reprezintă un cadru de cooperare care ne va îndruma în următorul deceniu, deci este în interesul european să negociem două pacturi globale puternice și ambițioase împreună. Pentru că acestea sunt în primul rând uh, despre oameni, așa cum arăta și în altul reprezentant, doamna Mogherini, aici în fața Parlamentului. Pactul nu trebuie să țină cont de interesele noastre, ci de valorile noastre, să aibă o viziune, să includă drepturile omului, solidaritatea și um, angajamentul reciproc. Salutăm faptul că acest pact se centrează pe drepturile omului, că se centrează pe oameni, că ține cont de categoriile vulnerabile, în special de copii, și uh, ține cont și de aspectele de gen. Interesul superior al copilului ar trebui să fie esențial în toate acțiunile care se referă la copii, inclusiv minorii neînsoțiți și cei care au fost uh, despărțiți de familiile lor, așa cum arată Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului și protocoalele opționale. Salutăm uh, textul actual pentru Pactul Global pentru Refugiați uh, și faptul că se acordă o importanță deosebită legislației internaționale pentru refugiați și standardelor care se aplică pentru refugiați, inclusiv principiul uh, uh non-refoulement. Dorim să se țină cont și de uh, persoanele apatride și să existe o nediscriminare clară față de toate categoriile vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități și copiii. Aceste principii trebuie să inspire în continuare Pactul Global pentru Refugiați. Am ajuns la un moment crucial în acest proces. Suntem la jumătatea drumului din punctul de vedere al negocierilor și în cadrul consultărilor pe ambele uh, pacturi și textele respective reflectă în bună măsură legislația europeană. De aceea considerăm că putem ajunge la un acord uh, comun pentru a putea gestiona mobilitatea umană și așteptăm cu nerăbdare, așa cum am spus-o de la început, să cooperăm cu alți parteneri, cum ar fi, de exemplu, Parlamentul European și partenerii uh, care se află astăzi aici pentru a avea un rezultat uh, bun la sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Johnson, și acum îmi să dau cuvântul invitațiilor noștri pentru câteva minute, doamna Blanchet, pentru a răspunde la întrebările puse și după aceea doamna Oberoi. Doamna Blanchet, vă rog. Mulțumesc am să fac comentarii referitoare la ce s-a spus aici uh, mai devreme. Trebuie să plecăm de la Convenția privind drepturile copilului, uh, nu pentru că este la nivel internațional, ci pentru că a fost ratificată de toate statele membre. Și să sperăm că pe viitor și Uniunea Europeană o va face. Această convenție impune obligații pentru țările care au ratificat-o. Una din obligații, așa cum a spus reprezentantul SAE foarte bine, este acela de a respecta interesul superior al copilului și asta în toate deciziile care îi afectează pe aceștia. Din acest punct de vedere, detenția copiilor în contextul migrației nu poate fi niciodată în interesul superior al copilului. Și acest lucru a fost arătat de mai multe ori de către Comisia pentru Drepturile Copilului detenția în contextul migrației nu este niciodată în interesul superior al acestuia și multe țări în Europa nu utilizează detenția și au bune practici la dispoziție care sunt în același timp eficiente, uh, eficiente și din punctul de vedere al costurilor și care ar putea fi preluate de alte țări. Așa cum se spunea aici, este esențial ca în forumurile internaționale Uniunea Europeană să respecte aceste principii, așa cum a făcut-o și la Consiliul pentru Drepturile Omului, chiar luna trecută. Vorbim aici despre utilizarea detenției ca uh, ultima soluție la nivelul UE. Este ceva, dar în alte țări situația este cu totul alta. Să ne gândim, de exemplu, la situația din Libia. Uh, Uniunea Europeană trebuie de aceea să-și asume responsabilitatea atunci când promovează anumite principii în afara UE și uh, ne bizuim pe respectarea principiilor și valorilor UE, așa cum sunt ele prevăzute în Tratatul de la Lisabona și în Carta Drepturilor Fundamentale. În UE avem uh, bune practici, sunt documentate, le putem uh, uh arăta și aici la Parlamentul European, sunt bune practici în alte părți ale lumii și multe dintre ele se află la nivel local. Este foarte interesant să vedem cum autoritățile locale au avut curajul să includă și să integreze migranții în populația globală, să le ofere acces la educație, sănătate și așa mai departe. E nevoie, deci, de o coerență între agenda la nivel extern și intern. Și aceasta din motive de credibilitate și pentru că are consecințe clare și în alte țări în afara UE. De aceea uh, sperăm că Uniunea Europeană să își respecte valorile fundamentale, să fie un lider al acestor dezbateri și să protejeze drepturile tuturor celor care migrează, în special ale copiilor la nivel global. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Blanchet, doamna Oberoi, vă rog. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc uh, pentru această dezbatere atât de interesantă. Doar câteva comentarii pentru a răspunde intervențiilor din sală. În primul rând, salut declarația făcută, așa anume că Uniunea Europeană va respecta uh, drepturile omului și va negocia respectând aceste principii uh, în ceea ce privește consultările realizate pentru pactul global. E important să vorbim uh, cu o voce unică și cu un mesaj puternic, uh, respectând ceea ce se întâmplă în jurisdicțiile europene. și să ajungem cu aceste principii până la detaliile de natură practică ale pactului global. Colega mea a vorbit despre detenția copiilor și uh, să se plece de la ipoteza că toată lumea are dreptul uh, la libertate și că nu se pot obstaculiza sau încălca aceste drepturi. Dacă ne gândim însă și la posibilitatea returnării, felul în care Europa um, aplică criteriile pentru când să se returneze o persoană sau când nu, toate acestea trebuie să se reflecte în detaliile din pactul global final. S-a pus o întrebare legată de uh, problema uh, neregulilor, a ilegalității, a migrației ilegale sau nereglementate. Bineînțeles, o astfel de migrație poate fi benefică. Știm foarte bine, este un lucru recunoscut în Europa, uh, contribuția pe care o aduc migranții în societatea europeană. Însă noi în Comunitatea pentru Drepturile Omului ne deci centrăm pe vulnerabilitate și pe uh, ilegalitate, pentru că e vorba de categoriile cele mai marginalizate și cele mai vulnerabile care sunt afectate. Probabil că este o proporție foarte mică de persoane care se deplasează, însă condițiile în care se deplasează, condițiile în care lucrează și în care ajung să aibă uh, un drept de ședere sunt foarte dificile. Și uh, aceasta are de-a face și cu discursul pe care noi îl avem despre migrație și cum trebuie schimbat el, pentru că ar trebui să includem în el și uh, contribuțiile și consecințele pozitive ale migrației. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum înțelegem această chestiune complexă a migrației și practicile de uh, criminalizare pentru că există un act uh, criminal uh, tocmai prin simplu faptul că s-a trecut o frontieră în mod ilegal. Aș vrea să închei referindu-mă la uh, discursul sistemic și structurat pe care îl avem. Cred că nu poți lupta uh, împotriva traficului cu persoane dacă nu găsești niște căi legale de migrație. Uh, Uh, suveranitatea și controlele la frontieră nu sunt incompatibile cu drepturile omului, însă problema este cum reușești să ajungi la un echilibru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, vă mulțumesc uh, ambelor invitate. A fost o dezbatere uh, foarte interesantă, uh, cu multe elemente Uh, explicative și pentru concluziile finale am să dau cuvântul uh, colegei mele, doamna Cuneșna. Vă rog. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Această dezbatere ne-a demonstrat importanța și relevanța acestui subiect și voința Parlamentului European de a fi un actor uh, activ în negocierea pactelor uh, globale privind uh, migranți și refugiați care au potențialul de a îmbunătăți guvernanța globală a migrației, chiar dacă această sarcină nu va fi una ușoară. În acest scop și ținând seama de rezoluția Parlamentului European, statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să apere o singură poziție și să promoveze în mod activ negocierea pactelor uh, globale ale Națiunilor Unite. Vă pot asigura că Comisia Libe va acorda în continuare o prioritate mare acestui subiect. Vă mulțumesc, nu pot decât să fiu de acord cu cuvintele colegei mele. Parlamentul European se va asigura că va fi prezent la sfârșitul anului în Marrakesh până la adoptarea finală a pactelor globale și între timp vom urmări îndeaproape această chestiune. Vă mulțumesc tuturor pentru angajamentul de care ați dat dovadă. Mulțumesc!